Juncker uh, examinarea la jumătate de termen a strategiei europene privind biodiversitatea. Îi dau cuvântul domnului Demesmacher în calitate de raportor. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte Domnule comisar, dragi colegi, investițiile în natură și biodiversitate trebuie să se afle în uh, centrul unei uh, strategii uh, a Uniunii Europene. Biodiversitatea are numeroase avantaje socioeconomice de neprețuit. Unul din șase locuri de muncă în Uniunea Europeană depinde într-un fel sau altul de uh, natură. Nat Natura 2000, rețeaua de uh, situri naturale, este mult uh, mai mare și mult mai importantă decât uh, ne-am imaginat și dacă nu am avea strategia biodiversității, ne-ar costa 6 miliarde de euro pe an. Pierderea uh, de biodiversitate este una dintre cele mai mari amenințări cu care ne confruntăm la nivel european și totuși suntem departe de a implementa strategia privind biodiversitatea și de a ne atinge obiectivele obiectivele pentru 2020. În pofida unor um, licăre de speranță care dovedesc că aceste ținte sunt realizabile. Totuși, uh, imaginea este una sumbră. Numai 16% din uh, habitate se află într-o stare bună fără eforturi majore suplimentare, nu putem evita să repetăm scenariul din 2010 și vom uh, rata țintele pe care le-am stabilit pentru 2020. De aceea avem nevoie urgentă de mai multă voință politică la toate nivelurile. Avem nevoie de o mai bună implementare, de o mai bună monitorizare și o mai bună gestionare și de îmbunătățirea integrării biodiversității în alte domenii de politică. Toate acestea sunt esențiale. În plus, trebuie să implicăm pe toți factorii de interes, inclusiv uh, cetățenii individuali. Dragi colegi, uh, directivele privind uh, păsările și habitatele sunt esențiale în acest context. Poziția mea cu privire la uh, situația direct, acestor directive este clară. Aceste directive nu trebuie să fie revizuite, din potrivă trebuie să fie puse în aplicare în totalitate. Uh, Acestea ar uh, consolida strategia europeană privind biodiversitatea, iar uh, reperele politicii de mediu trebuie să fie consolidate. Cred de asemenea că legislația în sine uh, nu cuprinde probleme. Problemele țin de punere în aplicare și de management. Eu nu sunt uh, singurul în această luptă. Comisia de Mediu a votat în unanimitate raportul meu și sper uh, și cred cu tărie că plenara de mâine va transmite un mesaj clar Comisiei. În plus, uh, peste jumătate de milion de cetățeni europeni s-au exprimat împotriva revizuirii prin campaniile organizate. Pe 16 decembrie, miniștrii uh, de mediu și-au exprimat uh, sprijinul pentru directivele privind natura și au consolidat uh, importanța implementărilor. În fine, primele rezultate ale verificărilor arată că directivele privind natura sunt relevante și eficiente dacă sunt bine puse în aplicare. Și vreau să dau și un exemplu. Domnule comisar Vela, vinerea trecută am vizitat împreună portul din Anvers. Acolo am văzut cu ochii noștri cum mediul și dezvoltarea economică pot merge mână în mână datorită acelor coridoare ecologice care au fost create. Și uh, datorită acestora, interesele celui de-al doilea mare port din Europa coabitează cu ecosistemele atât de fragile din jurul portului. Această abordare confirmă că revizuirea directivelor privind natura nu este necesară. Din potrivă, trebuie să, să sprijinim un mai bun proces de implementare. Comisia are un rol important de jucat în această privință și trebuie să joace acest rol uh, prin elaborarea unor linii directoare îmbunătățite care să țină cont și să integreze bunele practici. Comisia trebuie să se asigure de asemenea că aceste linii directoare sunt respectate și recunoscute. Fac un apel la Comisie să asculte aceste semnale și să pună capăt acestei stări de incertitudine. Nu putem să ne permitem să pierdem mai mult timp, pentru că dacă ne ratăm țintele în 2020, atunci va trebui să dăm toate cărțile pe masă și să implementăm directivele privind natura. Mă aștept de asemenea că Comisia va face eforturi pentru a veni cu soluții inovatoare suplimentare pentru a pune capăt pierderii de biodiversitate. De exemplu, ar trebui să anunțe o rețea transeuropeană de infrastructură verde sau să propună inițiative pentru a promova biodiversitatea în uh, zonele uh, defavorizate. Pierderea de biodiversitate prezintă dezavantaje pentru toată lumea iar prosperitatea generațiilor viitoare va fi pusă în pericol și sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră pentru a proteja mediul. Tot ceea ce îmi rămâne de făcut este să le mulțumesc colegilor și raportorilor din umbră pentru cooperarea constructivă de care au dat dovadă. A fost o plăcere și o onoare să lucrez cu dumneavoastră. Mulțumesc! La parole Vela pour la Commission. Monsieur, vous avez la parole. Dăm cuvântul domnului Vela din partea Comisiei. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, onorați membri. Aș dori să mulțumesc domnului raportor, domnul Demesmacher, pentru acest raport privind uh, evaluarea jumătatea perioadei a strategiei privind biodiversitatea. Este o discuție binevenită, pentru că trebuie, într-adevăr, să ce progrese s-au făcut în direcția atingerii acestui obiectiv sprijinul Parlamentului European, care va fi votat mâine, transmite un mesaj puternic în legătură cu importanța biodiversității și a serviciilor pentru ecosisteme, pentru sănătatea umană, pentru bunăstarea umană și pentru dezvoltarea socioeconomică. Însă raportul transmite un mesaj de îngrijorare în legătură cu protejarea acestui capital natural esențial. Cred că acest raport poate stimula progresele în direcția atingerii obiectivelor 2020 în materie de biodiversitate. Sigur, acum suntem la jumătatea perioadei, dar încă nu ne-am îndeplinit nici măcar pe jumătate obiectivele stabilite. Continuă pierderea de biodiversitate și aceasta are consecințe extrem de grave, consecințe în materie de securitate alimentară, materie de dezvoltare socioeconomică și implicații privind și efectele schimbărilor de climă și angajamentele noastre internaționale, inclusiv agenda pentru dezvoltarea durabilă. Fără îndoială, Comisia va analiza cu mare atenție recomandările Parlamentului și sunt de acord că pe lângă cadrul politic european, este nevoie de o punere în aplicare mai strictă, concret, în teren. Trebuie să mobilizăm toate forțele la toate nivelurile și în toate sectoarele pentru a ne atinge într-adevăr obiective în materie de biodiversitate. În special este nevoie să punem în aplicare legislația în materie de natură rețeaua Natura 2020, mai ales când e vorba de mediul marin și când e vorba de gestionarea eficientă și finanțarea siturilor Natura 2020. Această dezbatere a dus la cel mai mare număr de răspunsuri primite vreodată de comisie în contextul unei consultări publice. Asta arată cât de mare este nivelul de interes în Europa pentru chestiunile ce țin de biodiversitate. Și de asemenea, am acumulat foarte, foarte multe informații. Această procedură de verificare ne dă posibilitatea de a ne asigura că directivele privind natura, care sunt instrumente esențiale, uh, sunt atât eficiente cât și eficace. Sunt chestiuni de punere în aplicare resurse, diseminarea de informații și experiență și chestiuni privind implicarea tuturor părților interesate. Toate aceste chestiuni, sigur, merită atenția noastră. Aș dori să informez Parlamentul, Comisia Europeană, este pe calea definitiva concluziile privind exercițiul de verificare în cursul primăverii și vom propune pașii următori. Directive privind natura joacă un rol esențial în uh, oprirea pierderii de biodiversitate, dar nu sunt singurele instrumente eficiente în acest sens. Trebuie să facem mai multe pentru a reface biodiversitatea și serviciile privind ecosistemele în contextul rețelei Natura 2000, dar și dincolo de acesta. Trebuie să ne concentrăm pe acele politici care pot aduce câștiguri concrete. Trebuie să avem în vedere strategii, obiectivele strategiei europene în materie de biodiversitate, dar asta depinde de angajamentul pe calea unei dezvoltări și a unui consum durabil este nevoie și de campanii de conștientizare, numai pentru că natura și biodiversitatea sunt importante în sine, ci și pentru că acestea stau la baza bunăstării și dezvoltării socioeconomice. Aceste lucruri trebuie să fie bine înțelese și integrate în procesul decizional. Evaluarea noastră la jumătatea perioadei a subliniat importanța agriculturii și a silviculturii care împreună acoperă nu mai puțin de 80% din teritoriul Uniunii Europene. De asemenea, s-a subliniat și importanța politicilor maritime de pescuit și comerciale. Aceste sectoare trebuie să fie la baza oricărei soluții menite a stopa pierderea de biodiversitate. Există exemple remarcabile de îmbunătățiri la nivel local pe, de pe, obținute pe urma unor astfel de bune practici, să ne-ar ajuta să ne atingem obiectivele în materie de biodiversitate 2020. Adoptarea regulamentului privind specii proiectitele a fost o remar- realizare remarcabilă și a permis demararea de măsuri concrete în teren. Acest lucru ne va ajuta să eliminăm unul dintre principalele motive de pierdere a biodiversității în Europa. După cum știți, Comisia uh, s-a mișcat foarte repede și a redactat o listă de specii vizate și, de asemenea, face pregătiri pentru a aduce la zi această listă în cursul anului ce vine. Și apoi, la nivel mondial, trebuie să ne respectăm angajamentele internaționale, eliminând cauzele fundamentale ale pierderii de biodiversitate la nivel mondial, inclusiv impactul modelului de producție, consum și comerț folosit de Europa. Sper că până în 2020 vom avea rezultate pozitive, un pas înainte semnificativ spre atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă 2030. Vă mulțumesc! În, din partea Comisiei DEVE, domnul Sebastian, un minut. Bună nit! Gracias, señora presidenta, señor comisario. Ante todo, quiero agradecer al autor. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc că uh, vă ocupați de acest document care e neapărat necesar. Și eu aș dori să le mulțumesc tuturor din grupurile politice pentru colaborarea foarte bună pe acest dosar. În primul rând, Discutăm despre strategia Uniunii Europene pentru biodiversitate. Această strategie trebuie să fie luată în considerare în toate domeniile politice. Știm că zonele protejate sunt foarte importante, fără dezvoltare nu există duralitate, durabilitate, fără durabilitate nu există dezvoltare. De aceea, această variantă de protecție e foarte importantă pentru toate speciile și mai ales pentru specia anumită om. Vedem că nu legislația e cea care are viduri, ci faptul că nu este pusă în aplicare așa cum trebuie. În dezbaterea noastră discutăm pozitiv despre faptul că și Parlamentul European este cel care trebuie să fie un deschizător de drumuri la nivel global în acest domeniu. Mulțumesc! Începem uh, intervențiile din partea grupurilor politice cu PPE, domnul Linz, un minut și jumătate. Herr Kommissar, Frau Präsidentin, liebe Domnule comisar, doamnă președinte, stimați colegi, țin să-i mulțumesc raportorului pentru modul deschis în care am colaborat. PPE-ul sprijină o reacție parlamentară bine țintită și hotărâtă în ceea ce privește strategia privind biodiversitatea și ținând cont și de testele care sunt făcute acum în ceea ce privește directivele privind natura în Uniunea Europeană, suntem de acord și cu acestea. Eu nu critic uh, directivele. Avem acest cadru legislativ care arată cum arată și e nevoie de mai multă voință politică, mai multă voință politică din partea celor 28 de state membre, astfel încât directivele să fie puse mai bine în aplicare și pe aceasta trebuie să se axeze această examinare la jumătatea termenului și nu pe toate aspectele legate de biodiversitate. PPE-ul are, a și cerut câteva voturi pe părți din aceste motive la votul de mâine. O biodiversitate consolidată și deci se bucură de acceptare protejarea naturii totuși nu trebuie să nu țină cont și de situația fermierilor. Trebuie să ținem cont de toate aspectele implicate. Și mai ales trebuie să fie evaluată reforma PAC și să vedem ce se poate face în ceea ce privește biodiversitatea după ce există această evaluare. E clar că aceste tipuri de, uh, legislație ne pot ajuta foarte mult. Dragi colegi, vă rog să vă respectați timpul pentru că deja avem în întârziere. Doamna Kadenbach, două minute din partea SCD. Stimată doamnă președinte, domnule comisar, de fapt am două mesaje. În primul rând, trebuie să luăm în serios biodiversitatea și să o promovăm. Și apoi există foarte clar, e foarte clar faptul că Parlamentul European Uh, spune clar că nu avem nevoie de o Um, prelucrare a celor două directive privind natura și suntem de acord cu ele. Timpul e un factor foarte important. E important să știm ce și unde este pus în aplicare. Aceste directive privind natura sunt cele care aduc uh, dimensiunea de durabilitate în ceea ce privește biodiversitatea. Să schimbăm acum totul ar duce la o situație nesigură. Așa că, domnule comisar, apelăm la dumneavoastră foarte clar. Avem nevoie de viață, avem nevoie nevoie de biodiversitate, de diversitate și e foarte clar că nu avem nevoie de niciun fel de modificări acum și e nevoie ca Comisia să se implice în statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a directivelor și să joace rolul de observator. În multe părți din statele membre există probleme și de aceea și noi trebuie să lucrăm într-un mod coordonat. Pierdem în fiecare zi, în ceea ce privește biodiversitatea, pierdem în fiecare zi sute de specii de animale pe acest pământ și totul are de-a face cu calitatea vieții noastre, calitatea apei, calitatea serviciilor ecologice. Să încercăm împreună în statele membre să ajungem în acel punct în care să fie foarte clar pusă în aplicare această directivă. Pentru că toate sondajele ne arată că cetățenii sunt alături de noi, sprijină biodiversitatea. Așa că nu avem nevoie de niciun fel de simplificări și modificări pentru că acestea duc doar la neclarități și la o înrăutățire a situației. Împreună putem să ne atingem obiectivele până în 2020. Mulțumesc, doamna Vișnevska. În numele ECR, timp de un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. Fără îndoială, biodiversitatea trebuie să fie protejată. Iar Polonia este o țară cu o biodiversitate foarte bogată. Raportul domnului Demesmacher se concentrează în mod clar pe problemele uh, strategiei uh, temporare de protejare a biodiversității. Totuși, legislația privind uh, gazele de șist uh, sau împotriva gazelor de șist propusă de verzi face imposibilă extragerea gazelor de șist. Możemy to uzyskać Polonia trebuie să-și crească independența energetică față de Rusia și o modalitate de a face acest lucru este să extragă gazele de șist. Putem să facem asta fără să uh, facem rău biodiversității și nu există niciun uh, temei um, prin care să spunem că um, fracturarea hidraulică este mai periculoasă decât orice altă acțiune umană. Mulțumesc acum, domnul Berder. Această evaluare la jumătatea perioadei ne arată clar care este situația. Dacă nu se fac eforturi suplimentare la nivelul Uniunii Europene, nu o să ne atingem obiective în materie de biodiversitate până în 2020, așa cum am făcut-o în 2010. În acest context nu putem pierde vremea prin deschiderea legislației care este recunoscută la nivel mondial ca etalonul în materie de protecție a mediului și a biodiversității. Datorită existenței siturilor Natura 2000, mii de specii sunt protejate în Europa. Aceste site-uri Natura 2000 generează beneficii socioeconomice de aproximativ 300 de miliarde anual. Modificarea acestor directive va genera ani de incertitudine și va complica atingerea obiectivelor noastre. Avem nevoie de o mai bună punere în aplicare a legilor existente există și o rațiune economică pentru a proteja biodiversitatea. Dacă nu ne atingem obiectivele, costurile se vor ridica la 50 de miliarde pe an. Pierde în servicii, ca să nu mai vorbim de riscurile prezentate de distrugerea biosferei. <clears throat> Stimate domnule comisar, știm că nu mai este timp puteți face o serie de lucruri pentru a atinge obiectivele 2020. Vă angajați astăzi să cooperați cu Consiliul pentru a asigura o mai bună punere în aplicare a directivelor ce protejează biodiversitatea. Știm că lipsa de acțiune la nivelul statelor membre este principala problemă. Statele membre nu își asumă răspunderea ce le revine și, din păcate, Consiliul nu este reprezentat astăzi la această dezbatere. Domnule comisar, o să propuneți imediat un cadru juridic european de inspecții de mediu care se tragă la răspundere pe cei care nu fac ceea ce trebuie să facă. Cetățenii vor instrumente eficiente care să le permită să-și tragă propriile guverne la răspundere. Sunt pași pe care îi puteți face, doamna președintă, o întrerupe pe vorbitoare. nu mai accept uh, cartonaș albastră din cauza întârzierii. Mai avem o dezbatere foarte lungă și ne rămân și dezbatere, intervențiile cu durată de minut. Doamnă Boylan, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Biodiversitatea în Europa e în criză. Comisia Europeană uh, admite acest lucru în examinarea la jumătate de termen. Nu s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește pieterile de biodiversitate. Doar unul dintre cele șase ținte, doar pe una dintre cele șase ținte s-au înregistrat progrese. Și e clar că noi nu sprijinim o revizuire a directivei Natura aceasta și-a arătat beneficiile în ceea ce privește protejarea vieții sălbatice și a habitatelor. Noi, în acest raport, sunt mulțumită că am spus foarte clar că avem obiecții în ceea ce privește o revizuire a directivelor. Știm că punerea în aplicare rămâne în continuare problematică și nu legislația ca atare. Așa că Parlamentul European mâine își va aduce contribuții alături de o jumătate de milion de cetățeni care au răspuns foarte clar pe parcursul consultărilor publice și au spus că da, trebuie protejate toate aceste legi. Întrebarea e, domnule comisar, dacă ascultați. Mulțumim, are cuvântul doamna Auken. Îi mulțumesc lui Mark Demesmacher pentru acest uh, raport foarte bun și pentru cooperarea excelentă cu raportorii din umbră. Acum uh, ați uh, auzit tot ce discutăm, toate aceste cuvinte frumoase, toate acestea trebuie să fie făcute. Însă tot ceea ce spunem uh, pare să fie pus în pericol. Este, toată lumea spune că este o agendă extraordinară, dar uh, se pare că nu vom avea niciun rezultat. Rezultatul va fi numai uh, incertitudinea juridică. Nu faceți nimic cu aceste directive privind natura. Lăsați-le așa cum sunt și doar asigurați-vă că sunt puse în aplicare. Știm uh, că Știm din toate evaluările din trecut că așa stau lucrurile. Știu că sunteți uh, supuși unor presiuni extraordinare și mie mi-ar fi frică de domnul Timmermans, însă noi vrem să vă susținem aici în Parlamentul European și vrem să ne asigurăm că uh, protejăm natura împreună. Aș mai vrea să menționez uh, un lucru, și anume Convenția de la Arhus, care trebuie să fie și ea pusă în aplicare în totalitate, astfel încât uh, să avem acces la justiție, să ajungem în instanță. Avem instrumente foarte bune la dispoziție, dar trebuie să le folosim. Așadar, vă rog să îi ascultați pe aleși uh, și să luați măsuri. Mulțumesc. Domnul Afrontă, un minut din partea FDD. Președinte, la relazione che abbiamo sotto mano ottima. Mulțumesc foarte mult. Raportul pe care îl avem uh, este excelent. Este unul extraordinar. Și uh, toate propunerile din raport uh, sunt foarte bune și le vom susține. Am înțeles că va exista un sprijin larg din partea plenarei. Dar uh, acum nu știu dacă este uh, neapărat bine acest lucru pentru obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2020. Evaluarea la jumătate de termen uh, s-a dovedit uh, dezastruoase. Nu suntem nici măcar uh, aproape de jumătate din țintele pe care le-am stabilit pentru 2020. Statele membre fac mult prea puțin pentru a atinge aceste obiective. Nu fac ceea ce ar trebui să facă pentru a-și proteja mediul înconjurător. Nu monitorizează mediul așa cum ar trebui să o facă. Este foarte important să punem în aplicare uh, directivele privind natura mai bine decât am făcut-o până în momentul de față. Mulțumesc foarte mult. Acum Doamna Ayuso. președinte, Doamnă președinte, stimate domnule comisar, protecția biodiversității este deosebit de importantă pentru noi și Spania contribuie cel mai mult la atingerea obiectivelor Natura 2000. Legislația actuală, după cum s-a spus deja, e foarte bună. Avem un cadru juridic solid. S-au atins cu ajutorul ei o serie de ținte extrem de importante. Trebuie doar să îmbunătățim punerea în aplicare a legislației existente, bazându-ne pe experiența acumulată până în prezent. Modificarea legislației ar fi un pas înapoi strategia de biodiversitate trebuie să fie păstrată așa cum este. Comisia, cu sprijinul statelor membre, trebuie să propună să de linii directoare care să fie clare și concise, ca să nu ne mai pomenim cu situații controversate în materie de punere în aplicare. Știți că au existat probleme serioase în Spania, de exemplu, în țara mea a crescut foarte mult populația de lupi, ceea ce a generat probleme crescătorilor de animale din nordul Spaniei. Și de asemenea m-aș referi la vânătoarea de păsări, dar nu mai am timp. Mulțumesc. Eh, doamna Briano, un minut. Doamna președintă, biodiversitatea și pierderea de biodiversitate sunt provocate de factorul uman de poluare, de secătuirea resurselor naturale. Biodiversitatea are un impact, pierderea de biodiversitate are un impact socioeconomic deosebit. Dacă s-ar pune în aplicare așa cum trebuie directivele privind natura, s-ar crea milioane de locuri de muncă. Daunele provocate de speciile invazive se ridică la 12 miliarde. Și dacă nu punem în aplicare aceste directive, costurile vor fi foarte mari să ne gândim la pagubele produse de inundații. Toți factorii interesați trebuie să fie implicați, pentru că trebuie să facem cu toții eforturi conjugate, cu vânătorii, agricultorii, cercetătorii, cei care gestionează parcurile naturale ca să protejăm mările, trebuie să discutăm cu pescarii, cu autoritățile locale, capitaniile porturilor și așa mai departe. Domnul Gerbrandi, un minut. Yes, thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. După ce cealaltă strategie privind biodiversitatea în Uniunea Europeană a eșuat, eu am devenit raportor în 2011 și am căzut de acord că de data asta lucrurile vor sta altfel. În această sală de plenară cu toți am subliniat cât de importantă e biodiversitatea pentru umanitate. De la dreapta extremă la stânga extremă am spus, de data aceasta lucrurile vor sta altfel. Și da, reforma politicii de pescuit a avut succes, pescuitul a devenit mult mai durabil, probabil, dar cum rămâne cu pacul, cum rămâne cu politica de coeziune? Acolo am eșuat. Acestea nu au devenit mai durabile. Așa că iată, ne aflăm în anul 2016, la jumătatea termenului și o concluzie reiese. Uniunea Europeană eșuează în ceea ce privește strategia privind biodiversitatea. Așa că pur și simplu să mergem și să luăm lucrurile așa cum vin, cum vin nu e o soluție. Domnule comisar, Consiliu, nu lăsați, uh, nu dezamăgiți 500 de milioane de europeni. Vă rugăm, faceți ceva concret în ceea ce privește biodiversitatea. Mulțumim, doamna Reid. Doamnă președinte, noi, în Regatul Unit, credem în importanța conservării resurselor naturale și habitatelor naturale uh, din Uniunea Europeană. Eu uh, fac parte dintr-o organizație care protejează natura și noi uh, susținem îmbunătățirea legislației existente în acest domeniu. Totuși, credem că această activitate trebuie să fie o responsabilitate națională și ne opunem unei legislații europene noi în domeniu cei mai în măsură să hotărască cu privire la habitatele naturale din Marea Britanie sunt britanice. Uh, noi nu avem uh, încredere în Uniunea Europeană și în Comisia Europeană să hotărască cu privire la măsurile de conservare a naturii. Cel mai mare risc în țara noastră este cererea fără precedent de locuințe, ca urmare a creșterii demografice și migrației în Regatul Unit, care Uh, au dus la uh, dispariția uh, terenurilor noastre verzi și frumoase. Domnul Gambuș, acum un minut. Gracias, presidenta, comisarii. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru acest raport pe care l-a prezentat, deosebit de important. Acest uh, raport cred că va juca un rol important în contextul legislației generale privind natura, însă nu e momentul acum să trecem la o modificare a acestor acte juridice. Trebuie să punem în aplicare ce există în prezent. Orice modificare ar duce la incertitudini de ordin juridic care ar periclita biodiversitatea în Uniunea Europeană. Dacă aducem obstacole de ordin politic juridic, sigur nu putem decât să înrăutățim situația. S-a vorbit de lista speciilor invazive ca metodă de protecție a biodiversității. Trebuie să ne asigurăm că aceste specii periculoase sunt eradicate înainte să devină omniprezente la nivelul Uniunii Europene. Problema acestor specii invazive este una extrem de gravă și trebuie să fim pregătiți să contracarăm efectele negative asupra economiei. Amenințările la adresa biodiversității sunt extrem de complexe și trebuie categoric să luăm măsuri. Vă mulțumesc. Uh, domnul Hotema, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Ne aflăm în fața unei provocări foarte mari. Trebuie să producem alimente, dar în același timp să resimte presiunea asupra ecosistemelor. Trebuie să lucrăm în mod inteligent, inteligent împreună cu natura. Producem tot mai multe alimente, însă sănătatea eh, și sănătatea animală trebuie să fie îmbunătățită. Un pericol foarte mare în ceea ce privește biodiversitatea nu îl reprezintă agricultura, ci faptul că nu avem destule cunoștințe. Trebuie să avem o, agric- o agricultură modernă în fermele noastre, astfel încât să ne asigurăm că producem alimente corespunzătoare. Legislația europeană este cea care trebuie să se asigure că există un uh, nivel suficient de protecție a naturii. Toate acestea trebuie să lucreze împreună, pentru că doar așa vom putea găsi cea mai bună soluție astfel încât să ne atingem obiectivele privind biodiversitatea. Mulțumesc foarte mult! Doamna Costinger, mulțumesc, doamnă președinte. Pierderea de biodiversitate nu înseamnă pierdere doar în natură, ci și în ceea ce privește bogăția ecologică. Și cred că toată lumea e de acord în această instituție. Când vorbim de mai multă biodiversitate, vorbim și de mai multă ecologie. Strategia 2020 privind biodiversitatea este cu siguranță instrumentul care dă un impuls corespunzător. Dar suntem cu toții de acord că, mai ales în ceea ce privește punerea în aplicare a aici există probleme în Uniunea Europeană, astfel încât să ne atingem într-adevăr obiectivele propuse. De aceea eu aș saluta o punere în aplicare mai bună a directivelor care există, o revizuire și, mă bu- și de mă bucur majoritatea din această instituție de acord că nu e nevoie de ea, pentru că pe termen lung revizuirea nu aduce nimic. Cred că trebuie să punem accentul mult mai, mai mult pe agricultori. Cred că acest lucru e foarte important. Dacă și ei ar fi implicați, atunci cred că s-ar simți efecte pozitive în ceea ce privește Natura 2000. Cred că acei agricultori care lucrează într-un mod ecologic sunt foarte conștienți de ceea ce, se, ce fac, sunt cei pe, de care trebuie să ținem cont. Trebuie să avem grijă ca veniturile lor să nu fie afectate prin actele legislative pe care le facem și de aceea fermierii trebuie să fie mai bine implicați și au nevoie de sprijinul nostru astfel încât să ne asigurăm că facem ceea ce trebuie pentru biodiversitate. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Dorfman, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În acest raport ne punem întrebarea uh, cum putem să ajutăm să menținem biodiversitatea în Uniunea Europeană într-un uh, nivel mulțumitor. Trebuie să ne întrebăm ce au făcut și până acum regulamentele noastre și dacă ne duc spre obiectivele propuse în Europa nu trebuie să vâneze ce nu se poate controla. Nu știm foarte clar câți uh, lupi, câți urși există în pădurile noastre și câți dintre acestea trebuie să, câți dintre aceștia trebuie să fie protejați. Noi ne dorim să ne aducem într-adevăr raportul la biodiversitate. Atunci ce se întâmplă cu regiuni din Alpi unde în ultimii ani lupii și urșii fac mai grea viața fermierilor? și e tot mai greu să fie scoase animalele la pășunat în asemenea regiuni. Trebuie să ținem cont de aceste probleme. Mai există și cazuri în care sunt implicați oamenii și sunt periculoase. Apoi, noi menținem tot uh, cursul pe acest program și nu ținem cont de aspectele menționate de mine. Cred că e nevoie de o dezbatere politică și pe asemenea teme. Uh, și trebuie să avem o biodiversitate care să țină cont de regiuni speciale cum uh, cele din Albi. Și nu cred că ceea ce se întâmplă în Alpi nu ajută în ceea ce privește biodiversitatea. Mulțumim, domnul Peterle, un minut. Mulțumesc. Conservarea biodiversității este importantă pentru supraviețuirea noastră. Raportul este clar. Dacă continuăm cu practicile din trecut, atunci uh, vom avea succes doar în ceea ce privește conceptele, dar trebuie să schimbăm paradigma. Cum arată eficiența noastră? Păi vedem cum uh, mor albinele și știm că uh, o cantitate mare de hrană depinde de albine, dar nu doar albinele mor, mor și alte specii. Și dacă continuăm aceste practici agricole dăunătoare, vom face rău uh, generațiilor viitoare. Trebuie să schimbăm această practică și trebuie să schimbăm orientarea. Politica agricolă comună trebuie să se concentreze pe conservarea permanentă a biodiversității politica de agricultură trebuie să aibă un suflet agricol. Mulțumesc! Începem acum procedura de catch the eye. Avem șase intervenții și începem cu doamna Petir. Un minut. Gospođo predsjednice, prema izvješću Europske komisije o ekonomskim koristima... Mulțumesc! Raportul Comisiei Europene privind progresele făcute, într-adevăr vedem că s-au făcut progrese în ceea ce privește siturile protejate, specii care erau pe cale de dispariție au fost salvate datorită investițiilor făcute s-au creat 90 uh, de milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană. Eurobarometrul din septembrie 2015 ne arată că mai bine de 80% dintre europeni se simt afectați de pierderea de biodiversitate. 98% dintre cetățeni trăiesc la 20 de kilometri de un sit protejat Natura 2000. De aceea cetățenii doresc să fie protejată natura aflată în proximitate. Însă, acest lucru nu trebuie să vină în conflict cu activitățile zilnice ale populației. Croația are cel mai mare procent de teritoriu acoperit de situri Natura 2000. Sper că lucrurile nu se vor schimba. Vă mulțumesc. Următorul, următoarea intervenție, un minut, vă rog. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget már itt a tolmácsolás miatt nem ö, kaptam direkt. Mulțumesc. De megköszönöm a lehetőséget még egyszer. Mulțumesc, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să intervin. Hogy bár a vonatkozó rendelkezéseket. Dezbaterea de astăzi ne-a confirmat uh, că legislația pe care o avem este bună, însă există probleme cu punerea sa în aplicare și uh, cred că trebuie să arătăm cu degetul guvernele statelor membre, pentru că adesea guvernele sunt cele care găsesc motive economice și întorc spatele protecției mediului și naturii. Cred că trebuie să ne schimbăm viziunea și uh, trebuie să condamnăm acele practici uh, care merg împotriva naturii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marias! Mulțumesc, doamnă președinte. Agricultura joacă un rol foarte important în ceea ce privește obiectivele privind uh, biodiversitatea. Faptul că aici vorbim și despre combustibil bio, despre impozitarea diferită. Știm ceea ce se întâmplă în Grecia. E un punct important pentru fermierii uh, din Grecia, ei sunt cei care luptă acum împotriva reformelor care se fac în ceea ce privește sistemul de asigurări sociale. Există acum o impozitare liberă în Grecia. Ce vom face? Ce le vom spune agricultorilor noștri în legătură cu aceste documente? Mulțumesc. Madame Müller. Doamna Müller Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că e de neconstatat faptul că biodiversitatea e un bun care trebuie salvat și că e nevoie de eforturi continuate pentru menținerea biodiversității. Însă nu trebuie să scăpăm din ochi ce se întâmplă în jocul dintre obiectivele privind biodiversitatea și celelalte obiective. Vorbim aici de alte domenii care joacă rolul important în menținerea biodiversității. Din punct de vedere științific, această examinare la jumătatea de termen nu face o evaluare a statului, statusului quo. 80% din uh, situri uh, că s-ar afla într-o situație bună, așa ceva e neserios. Nu există date concrete din toate statele membre și eu nu pot să cred aceste cifre fără să avem datele necesare din statele membre. E clar că avem nevoie de o comunicare mai bună. E nevoie de subvenții mai bune și de o colectare a datelor mai exactă. Mulțumim, domnul Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. A fragmentação e a alteração dos habitats, a exploração fragmentarea în ceea ce privește habitatele, schimbarea lor, faptul că sunt folosite în mod inegal resursele naturale, intrarea de specii invazive. Acestea, aceștia sunt câțiva dintre factorii cheie care au efecte negative asupra biodiversității strategia europeană e încă departe de a face față acestor provocări. Mijloacele trebuie să fie consolidate, însă nu doar atât. Avem nevoie foarte clar de schimbări, de politici sectorale care să influențeze biodiversitatea. E nevoie să luptăm împotriva acapărării terenurilor, intensificării agriculturii, nu trebuie să tot luptăm cu actele cu speciile invazive, ci avem nevoie de finanțare corespunzătoare pentru Natura 2000. E nevoie de o consolidare a programului LIFE și e nevoie de o ajustare a bugetelor corespunzătoare. Toate acestea noi le vom propune prin amendamente. Mulțumesc. Of course. Of... Sigur. Sunt pe deplin de acord cu păstrarea biodiversității în circumscripția mea, în Regatul Unicii și în Europa. De la mlaștinile care gem de viață sălbatică până la zonele de coastă, biodiversitatea britanică este remarcabilă și vreau categoric să fie protejată. Dar raportul are probleme serioase. În loc de bun simț, propune birocrație. În loc de salvarea peștilor, vorbește de sprijinirea politicii comune de pescuit. Și unde e nevoie de intervenții locale, propune centralizare. Vedeți, problema e identificată, dar soluțiile propuse sunt greșite. Încheiem Catch the Eye. Domnule Vela, aveți cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. În numele Comisiei Europene aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru angajamentul deschis și puternic pentru protejarea capitalului nostru natural atât de important. Împreună cu Consiliul uh, cred că putem face demersuri spre atingerea obiectivelor de biodiversitate. Evaluarea la jumătate uh, de termen a Comisiei, concluziile Consiliului și, Parlamentul, uh, și raportul Parlamentului transmit un mesaj clar cu privire la importanța critică a unei integrări eficiente a obiectivelor de biodiversitate în celelalte sectoare. Parlamentul European are un rol important de jucat în atingerea obiectivelor de biodiversitate ale Uniunii Europene, atât în ceea ce privește conștientizarea cu privire la valoarea biodiversității, cât și prin integrarea efectivă a obiectivelor de biodiversitate în alte politici europene, dar și prin uh, luarea de decizii concrete în ceea ce privește politicile și finanțarea la nivel european. Sunt total de acord că avem nevoie de o susținere mai largă a tuturor părților interesate. Cred că acest lucru este foarte important. Orice legislație fără un sprijin suficient este foarte greu de implementat. Sunt de acord cu unii eurodeputați care și-au exprimat opinia că statele membre au un rol uh, important de jucat și, de altfel, rolul cel mai responsabil de jucat. Așa cum a spus uh, doamna Catherine Berder, statele membre trebuie să accelereze procesul de punere în aplicare a legislației. Doamna Boylan uh, spunea că are că um, Comisia Europeană trebuie să-și asume uh, o poziție este vorba însă nu de poziția mea, ci de poziția întregii comisii pe baza verificării adecvării. Scopul meu nu este să subminez legislația actuală, ci să mă asigur că avem toate instrumentele necesare pentru a atinge obiectivele pentru 2020. Am luat notă de ceea ce a spus doamna Ocan. Am lucrat împreună și în trecut și știu cât este de sinceră în uh, ceea ce spune și ce face și vă asigur că uh, în uh, cadrul Colegiului de Comisari, uh, inclusiv vicepreședintele Timmermans, suntem pentru protejarea biodiversității. Alți membri spuneau că trebuie să îi implicăm pe agricultori dacă vrem să ne atingem obiectivele de biodiversitate. Da, sunt de acord. Am discutat despre punerea în aplicare, dar haideți să nu uităm că raportul privind starea mediului și raportul privind starea naturii, dar și uh, evaluarea la jumătate de termen, evidențiază mai multe cauze, nu doar punerea în aplicare. Una dintre cauzele uh, pe care le-au identificat uh, rapoartele din trecut nu sunt de natură agricolă ci unele practici uh, necorespunzătoare din, agricolă, din agricultură. Și uh, în următorii ani, politica agricolă comună va trebui să se asigure că se aplică măsuri de protejare a biodiversității la nivel local și național și, uh, bineînțeles, uh, agricultorii trebuie să fie sprijiniți și recompensați pentru că protejează și restaurează uh, biodiversitatea. Atingerea țintelor de biodiversitate este importantă atât pentru societate în ansamblul său, cât și pentru sectorul agricol. Așa cum spunea și doamna Köstinger, vor agricultorii trebuie să fie părtași la găsirea unei soluții și aș vrea să închei într-o notă pozitivă. Concluziile stra- evaluării strategiei de biodiversitate la jumătate de termen Uh, ne dau motive și de îngrijorare, dar și de optimism. Este important uh, să reflectăm asupra cauzelor progreselor insuficiente, însă nu trebuie să pierdem din vedere ce am realizat. Am instituit un cadru de politică important, am acumulat uh, experiențe pozitive din care putem învăța și avem uh, tot mai multe cunoștințe pe care putem să le folosim pentru a fundamenta luarea deciziilor și uh, știm că cetățenii și părțile interesate au un angajament puternic de a proteja și consolida biodiversitatea. Trebuie să valorificăm toate aceste aturi pentru a ne putea atinge țintele de biodiversitate. Bineînțeles că aceste măsuri nu sunt uh, un scop în sine, ci sunt doar mijloace pentru atingerea acestui scop, scopul fiind atingerea țintelor pentru 2020 fie că revizuim directivele, fie că nu, concluzia este că trebuie să lucrăm uh, din greu pentru a ne atinge obiectivele.